Good morning, everybody. Bună ziua tuturor! Bun venit la ședința noastră IMCO. E ultima noastră ședință în acest, în acest mandat. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, considerăm această ordine de zi adoptată. Apoi, la comunicările președinției, după cum știți, ședința este transmită pe internet. Avem o e-meeting, o reuniune electronică și avem uh, newsletter 101 deja uh, a comisiei noastre. În ce privește procesul verbal al reuniunii precedente, îl vom adopta dacă nu sunt obiecții. Se pare că așa este. Primul punct de pe de zi este raportarea cu privire la instituțiile, uh, negocierile interinstituționale în uh, curs și avem un uh, dosar, mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor. Daniel Dalton este raportor, deci Dan, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest dosar pentru că a fost uh, destul de multă muncă. Aș dori să Uh, mulțumesc uh, raportorilor alternativi și aș dori să mulțumesc uh, și comisiei, doamnei comisar Jurova. Am avut un calendar foarte strâns și foarte ambițios. Am încercat să finalizăm totul în trei săptămâni. Am avut un singur trialog care a durat până noaptea târziu și vă pot spune că am reușit să obținem un acord la acest trialog. După cum știți, doamnă președinte, acest acord Uh, acum trebuie să fie mm, adoptate mai târziu. Îmi pare rău că nu am reușit să finalizăm uh, negocierile cu doamna Jurova, dar doamna Jurova ne-a spus că trebuie să îi se confirme mandatul. Textul final cu privire la uh, calitatea duală a produselor a fost modificat, dar uh, cred că mm, partea de conținut uh, e în continuare în uh, vigoare, deci consumatorii nu pot să fie induși uh, în eroare uh, doar pentru ca uh, cei care vând să câștige câțiva cenți. Uh, deci, uh, după votul de astăzi, uh, încrederea consumatorilor nu, nu va mai fi uh, uh, manipulată. Știu că colegii doreau să mergem puțin mai departe, deci se pare că unii ar fi dorit să facem mai mult în ce privește dubla calitatea produselor, dar ar fi trebuit să negociem mult mai mult, am fi avut mai nevoie de mai mult timp. Uh, de fapt, avem o legislație destul de puternică pentru a aborda uh, vânzările care induc în uh, eroare pe consumatori. Uh, de asemenea, autoritățile pentru consumator nu ar fi avut acces la uh, măsurile de uh, sancțiuni de care au nevoie pentru a pune în aplicare legislația în vigoare și nici producătorii nu ar fi fost avantajați. Deci, cu acest acord, Uh, avem uh, un bun punct de plecare, deci uh, aceste produse vor fi abordate și în anii viitori Comisia va trebui să facă un bilanț. De asemenea, doleanțele Parlamentului au fost acceptate, de exemplu, avem o ierarhizare a site-urilor de căutare și alte aspecte, toate în avantajul consumatorilor. Eu cred cu putere în consumatorul informat, este clar că informația informația trebuie să fie la dispoziția consumatorilor și am reușit acest lucru. În ceea ce privește încrederea online, trebuie să ne asigurăm că consumatorii beneficiază de informații fiabile, uh, că îi ajutăm să găsească produsele și uh, afacerile pe care le caută pe internet. De asemenea, am ajuns la un acord cu statele membre în ce privește respingerea propunerii Comisiei, în ceea ce privește regulile privind dreptul de retragere. Am avut un acord unanim, dacă nu mă înșel, la comisie uh, pe acest subiect și m-am bucurat de faptul că uh, Consiliul a uh, venit în întâmpinarea a doua alianțelor noastre și, în fine, am fost sprijiniți și am inclus în textul final un instrument pentru a crește sensibilizarea consumatorilor în ce privește drepturile lor. Noi am fi dorit să avem o aplicație, eu am sugerat să avem uh, uh aplicația ECR sau uh, aplicația privind drepturile consumatorilor. Nu le-a plăcut colegilor această propunere, dar până la urmă uh, avem un ghișeu unic uh, pentru consumatori uh, la care consumatorii vor putea merge ca să ceară informații. Cred că este un mare succes. Dacă acest acord va fi adoptat la sesiunea din luna aprilie, vom fi avut doar un an de la adoptarea uh, propunerii de către comisie până la finalele mandatului. Mai avem uh, trei uh, luni până la finalizarea legislației la comisie. Ne mișcăm foarte repede, dar a fost posibil doar pentru că colegii au fost, din toate grupurile politice, au fost de acord și toată lumea s-a implicat pentru a obține rezultatul cel mai bun. Aș dori încă o dată să mulțumesc raportorilor din umbră și mulțumesc și secretariatului lui Dayan și lui Benoit, dar și serviciului juridic care ne-a ajutat foarte mult a fost foarte util în trialog. Doamnă președinte, cu permisiunea dumneavoastră aș dori să mai spun încă câteva cuvinte. Probabil că este ultima dată când voi lua uh, cuvântul la Comisia IMCO, având în vedere lucrurile, felul în care evoluează lucrurile. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor cu care am lucrat în ultimii patru ani. Cred că am lucrat foarte bine împreună, am făcut lucruri bune pentru piața unică în Europa și chiar dacă Regatul Unit uh, probabil că nu va trage foloase de pe urma activității noastre, sper că am uh, lăsat o moștenire care va ajuta uh, piața unică să avanseze. Deci mulțumesc colegilor și sper să sprijiniți, uh, să votați pentru acest dosar. Mulțumesc, Dan. Cred că toată lumea este în asentimentul meu. Tot ce ai făcut la comisia noastră a fost minunat. Ai lucrat foarte mult pentru vehiculele cu motor a fost subiectul tău. Te-ai ocupat uh, foarte mult de acest dosar. Mulțumesc încă o dată pentru eforturile depuse. Mă bucur că ești încă aici, astăzi. Sper ca prezentarea ta să dureze mai mult, dar în orice caz mulțumesc încă o dată pentru munca ta, care este foarte apreciată. Și uh, îmi pare rău că cu Regatul Unit uh, vom uh, pierde mari partizani ai pieței unice, poate cei mai uh, importanți susținători pieței uh, unice. Deci cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință ca să vă ținem cât mai aproape de noi pe viitor. Deci mulțumesc încă o dată. Evelyn Gephardt dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca pe care a depus-o în calitate de raportor din dublă, într-adevăr am putut uh, constata că uh, domnul raportor a negociat foarte bine întotdeauna în interesul Parlamentului European, ceea ce este foarte bine. Acum, în legătură cu cele spuse de raportorul uh, în legătură cu acest dosar, aș dori să subliniez faptul că, da, într-adevăr, am uh, obținut uh, foarte multe pentru consumatori uh, prin această legislație printre altele, pentru că raportorul nu a menționat acest lucru, și pentru că avem uh, reguli uh, pentru uh, comparațiile între platforme și ierarhizarea pe aceste platforme. Este foarte importantă din punctul transparenței. Deci când, se, când o companie postează pe o uh, platformă uh, un anunț, trebuie să se știe acest lucru pentru că mulți consumatori uh, cred că uh, ce, produsul care apare prima dată, uh, deci uh, chiar în, uh, la început, este cel mai bun, nu este chiar așa și IMM-urile nu au posibilitatea să uh, financeze o astfel de ierarhizare, la fel ca și uh, marile companii și rămân uh, deoparte. Deci este o chestiune foarte importantă și pentru grupul meu a fost un aspect foarte important. Un alt aspect care a fost esențial pentru noi a fost uh, al, uh, chestiunea calității duale. Uh, și uh, aici a trebuit să renunțăm uh, la unele aspecte, dar în orice caz ne-am luptat ca lei. Uh, ședința ar fi trebuit să dureze până la 18 uh, după masa a durat până la 1 dimineața pentru că Parlamentul nu a renunțat uh, la, acest, uh, la această chestiune a calității duale. Care ar fi fost alternativele? Consiliul practic nu voia nimic și am uh, impus uh, punctul nostru de vedere, am spus că anența, anexa 1 nu uh, uh, e suficientă, cum dorea Consiliul, ci articolul 6. De asemenea, am dorit ca uh, lucrurile să fie etichetate pe, uh, pe ambalaj în mod transparent și vizibil pentru consumator. Deci, iată, încă un progres foarte important. De asemenea, până în ultima clipă, Uh, am luptat pentru clauza de revizuire. În următorii doi ani, Comisia Europeană va trebui să verifice cum această legislație pe care o avem în vigoare a funcționat și dacă nu a funcționat cum trebuie și chiar de asta spun că nu va funcționa, atunci Comisia va trebui să uh, vină cu o propunere uh, legislativă deci cu o corectare a legislației. Și chiar la sfârșit am reușit ca această clauză de revizuire să se aplice nu doar articolelor, ci uh, să uh, vizeze tot ce figurează la anexa 1. Și n-am putut merge mai departe, pur și simplu. Uh, sigur că uh, pentru noi drepturile consumatorilor sunt foarte importante și uh, e inacceptabil ca să existe consumatori de mâna a doua, dar vă pot spune că de această dată n-am putut face mai mult, alternativa ar fi fost să nu obținem nimic. Și cel puțin avem un mic progres și deci recomand colegilor să voteze pentru. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul domnului Arimon, dar foarte pe scurt pentru că la ora 10 trebuie să părăsim această sală, deci va trebui și să votăm între timp. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Ă, compromisul este esența activității parlamentare și compromis înseamnă că nu obții tot ce vrei, dar cred că este foarte important că am obținut cât mai mult. Eu cred că am obținut un compromis bun, având în vedere presiunea timpului, ne-am miscat ă, foarte repede, am obținut aspecte pozitive pentru consumatori, dar și pentru IMM-urile uh, europene. Și în această ordine de idei aș dori să mulțumesc uh, colegilor secretariatului, însă aș dori să-i mulțumesc și lui uh, Daniel Dalton, îi mulțumesc din inimă și să-i spun că, într-adevăr, este exemplul cel mai clar că Brexitul este o eroare monumentală. Mulțumim. Și acum, foarte pe scurt, doamna Tun. Bun. Uh, Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile depuse. Aș dori să-i mulțumesc și lui Pascal și lui Evelin și tuturor uh, raportorilor. Am stat până la 1 noaptea, n-a fost ușor și vă mulțumesc. Înțeleg că raportul a fost uh, adoptat foarte repede și suntem într-adevăr presați de timp pentru că ne apropiem de finele mandatului. Dar datorită faptului că ne-am pripit, această propunere a avut de suferit. suferit. Și Evelin, pe drept uh, cuvânt a spus că nu am reușit să obținem chiar tot ce voiam. În ce privește doua cali- uh, calitatea duală, dacă știm chiar de la început că nu va funcționa, atunci eu uh, v-aș ruga să nu acceptăm rezultatele trialogului, pentru că nu avem destule garanții pentru consumatori în legătură cu un uh, produs care este ambalat uh, la fel. Uh, Uh, și deci uh, nu știu dacă informațiile pentru consumator vor fi suficiente. Deci dacă, cum spune Evelin, nu va funcționa, haideți să nu votăm pentru. Președinta, mulțumesc. Acum aș dori să vă dau cuvântul, domnule, doamnă Tun, ca să ne raportați în ceea ce privește uh, regulamentul privind uh, siguranța generală. Maybe I'll continue in English. Um, general safety. Uh, voi continua în engleză. Siguranța generală. Și pentru acest raport am negociat foarte repede pentru că am avut uh, practic 11 zile care s-au scurs din momentul în care am primit mandatul până când am început trilogurile. Și, cum vă spuneam, am fost rapizi, dar și foarte eficienți. Trebuie să mărturisesc acest lucru. Mă uit, Olga e lângă mine, unde e Dita și Lucy mm, și domnul Danton. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul. Împreună am negociat tot până la 2-3 dimineața, de două ori de altfel dar eu cred că rezultatul chiar oferă mai multă siguranță pe drumuri. Sistemele pe care acum șoferul le poate uh, întrerupe, cărora șoferul le poate întrerupe funcționarea, sunt un punct cheie și vă zic sincer, sunt extraordinar de încântată de cum s-au desfășurat negocierile, de rezultatul final. Un aspect aș dori să insiste asupra lui. Mi se pare că în presa din multe țări există foarte multe vești false, foarte multe informații eronate despre ceea ce am votat, despre conținutul regulamentului nostru. Și aș fi recunoscătoare dacă am putea să spunem lucrurilor pe șleau. Am găsit multe informații despre un dispozitiv de limitare a vitezei, care nici măcar nu este menționat în acest regulament. În mod normal, Ehm, există asemenea dispozitive care comunică șoferului că a depășit viteza uh, limită pe respectiva porțiune de drum, dar în niciun caz nu există un dispozitiv care limitează în mod automat viteza. Deci vreau să spun lucrurilor pe nume, stimați colegi. Vă rog să transmiteți informații clare, precise și așa să facă și Parlamentul European când uh, publică informații despre noile acte legislative. Deci, încă o dată, noul regulament este pentru a ajuta șoferul, nu pentru a-l înlocui. Șoferul este ajutat de noile dispozitive, dar asta nu înseamnă că vehiculele vor fi mai scumpe. Nu, pur și simplu se vor salva mai multe vieți. Sunt mândră uh, că noi la Parlamentul European am reușit să ajungem atât de repede la un acord care este o soluție minunată. Vă mulțumesc! Thank you very much. Și eu vă mulțumesc Scuze, scuze, spune doamna Tun, am uitat să mulțumesc secretariatului pentru că și ei au muncit din greu și mai ales lui David și de asemenea consilierilor de la PPE, Francesco și Lucas. Vă mulțumesc și vouă. Și Mulțumesc pentru cât de mult am muncit. Thank you very much. Uh, și noi îți mulțumim, Roza. Înainte de a trece la voturi, aș vrea să urez bun venit grupului de vizitatori invitat de doamna Con. Sunt studenți din orașul Bonn, deci bine ați venit la întâlnirea comisiei noastre. Vă propun să continuăm acum, trecem la voturi. Primul vot despre directiva pentru o mai bună punere în aplicare și modernizare a regulilor de protejare a consumatorului. Domnul Danton era raportor. Votăm imediat, vot electronic. S-a deschis votul. I, I close. Da? S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi pentru și 7 împotrivă. Felicitări raportorului. Următorul dosar next vote... Următorul vot despre stabilirea programului VAMAL de cooperare în domeniul VAMAL, uh, raportor doamna Grapini, și vom vota câteva amendamente. Mai întâi, compromisul 1. Nu, spune doamna președinte, putem să votăm în bloc dacă toată lumea este de acord, deci vom vota în bloc. S-a deschis votul. I close the vote. S-a închis și se adoptă 25 de voturi pentru niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări doamnei Grapini. Următorul punct. Regulamentul privind siguranța, <laughs> raportul doamnei Tun, am deschis votul. I close the vote. Am închis. Și se adoptă cu unanimitate 28 de voturi pentru. Felicitări doamnei Tun. Urmează. Scrisoarea privind uh, cele 22 de priorități bugetare ale IMCO, doamna Selimovici, raportoare, deschid votul. Deci deschid votul. S-a închis votul. Și se adoptă 27 de voturi pentru și un vot împotrivă. Doamna Selimovici, doreați să luați cuvântul? Nu. Domnul Selimovici, în sfârșit, ultimul vot proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, unde tot domnul Selimovici este raportor. Vom vota rând cu rând, nu știu cum să le anunț. Voi citi doar titlul. Mai întâi, provocări și oportunități pentru provocarea, pentru supravegherea pieței în ceea ce privește noile tehnologii și lanțul de furnizare electronic, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mărci pe piața unică, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Femeile antreprenor în UE, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Evaluarea diferențelor în ceea ce privește calitatea produselor vândute pe piața internă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. arti- inteligența artificială, observatorul pentru inteligența artificială, mi se spune că a intervenit o modificare aici. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează acces inclusiv la internet cu persoane cu dizabilități cognitive, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În sfârșit, sprijin pentru cooperare între ONG-uri și autoritățile din statele membre uh, în legătură cu abuzurile împotriva copilor, ce este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acestea fiind spuse, s-au încheiat voturile. Este și sfârșitul ultimei noastre întâlniri din cadrul acestui mandat Dați-mi voie să vă mărturisesc că timpul a zburat pe lângă noi. A fost o onoare pentru mine să fiu președintă a acestei comisii. Cred că am uh, avut multe uh, realizări, nu doar pentru protecția consumatorului, ci și pentru funcționarea pieței interne. Adresez mulțumiri fiecăreia și fiecăreia dintre dumneavoastră pentru cât de bine am cooperat în timpul acestui mandat. Mulțumesc și vicepreședinților care întotdeauna au binevoit să mă înlocuiască atunci când era nevoie. Mulțumiri călduroase și secretariatului IMCO, îi mulțumesc lui Panos și întregii sale echipe. Mulțumesc pentru toate, tot ajutorul, tot ceea ce ați făcut. Știu că munca nu s-a încheiat, mai rămân uh, multe pe tapet și vreau să rog pe colegii care vor reveni în Comisia IMCO în următorul Parlament să rămână ambițioși, să concretizeze ambiția lor, să o transforme în acțiuni concrete. Doresc de asemenea să urez tuturor celor care candidează pentru următorul Parlament uh, mult succes. Eu nu mă voi întoarce în Parlamentul European. Eu uh, sunt candidată pentru alegerile uh, din Belgia, avem alegeri la nivel federal, deci și pentru mine este ultima întâlnire din Parlamentul European. Mi-a plăcut să fiu aici, mi-a plăcut să fiu deputată în Parlamentul European. Îmi va fi dor. Dar știți, Belgia este o țară foarte mică, deci în niciun caz nu vă spun uh, adio, ci la revedere. Vă mulțumesc!